Uh, dear friends, ladies and gentlemen, let's, uh, let us start. I am very glad I can... Bună dimineața, dragi colegi! Haideți să începem. Mă bucur că pot să împart această președinție cu doamna Vicky Ford, președinta Comisiei IMCO, care are experiență îndelungată Avem acum o audiere și cred că avem, am avut întotdeauna o cooperare excelentă pe tema pieței digitale unice. E un raport din, a fost un raport din proprie inițiativă, acum e vorba de rapoarte legislative și în virtutea regulii articolului 54 avem această posibilitate de a organiza împreună audierea. Și vreau să urez bun venit colegilor din partea ambelor comisii, ITRE și INCO, și dați-mi voi mai întâi să o felicit pe doamna Vicky Ford pentru realegerea sa ca și președinte a, a comisiei INCO. Și din câte văd, la prezidium avem exact aceleași persoane ca și înainte. Mulțumesc și felicitări și dumneavoastră. Da, avem totuși câteva modificări noi în rândul vicepreședinților. Și am înțeles că anumite modificări la un moment dat duc la nedumeriri, însă în orice caz un e un echilibru interesant. un echilibru de gen. Mulțumesc foarte mult! Haideți să trecem la ordinea noastră de zi. Evident, prietena mea, Vicky Ford, va asigura președinția celei de-a doua părți a ședinței noastre. Aveți în dosarele dumneavoastră ordinea de zi. Dacă nu sunt uh, propuneri de modificări, atunci o putem adopta ca atare. Văd că nimeni nu dorește să modifice această ordine de zi. Acum anunțul din partea președintelui. Avem interpretare în toate limbile, ceea ce e formidabil. Acum, din punct de vedere procedural, vreau să mulțumesc tuturor pentru colaborarea foarte bună, mai ales doamnei Ford și celor doi coraportori, domnul Juva și doamna Virkonen, pentru pregătirea acestei ședințe. E clar că n-a fost simplu să întrunim cele două comisii într-un moment în care să putem fi împreună. Dați-mi voie să vă amintesc tuturor că pe durata ședinței comune avem o ordine de zi separată și ședința aceasta va avea doi copreședinți. Ambii copreședinți vor, vă vor informa asupra deciziilor luate pe durata acestei ședințe comune, împreună cu cei doi coraportori. Subiectul nostru reprezintă platformele online în piața unică digitală, o provocare pentru Europa. Este un prim schimb de opinii în virtutea regulii 55 și a referitoare la rapoartele din proprie inițiativă, încă nu avem documente, însă, după cum vă spuneam, avem doi raportori ce au fost numiți și i-aș invita să ia cuvântul acum, fiecare câte 5 minute, după care am să rog raportorii din umbră să intervină și apoi am să predau președinția cu mare plăcere prietenei mele, doamna Vicky Ford. Eventual, dacă dumneavoastră doriți să mai adăugați câteva cuvinte, doamna președinte, cred că putem începe, însă vă anunț încă de pe acum că aș dori să constitui deja lista celor care doresc să intervină. Deci, dacă doriți să interveniți, să faceți semn. Very important. Thank you for that. Um... Mulțumim. O, o precizare foarte importantă. Mulțum- Doamna Pirconen, mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Împreună cu colegul meu, domnul Juvin, am început deja munca la acest raport comun referitor la platformele online pentru piața unică digitală și în această dimineață suntem foarte încântați să putem asculta contribuțiile dumneavoastră la acest raport. Încă de la bun început, aș dori să mă subliniez anumite lucruri care cred eu că sunt importante din punct de vedere al Comisiei I3 în momentul în care abordăm problema platformelor online. Partea cea mai promițătoare este că aceste platforme se dezvoltă foarte repede și piața aceasta este una globală, ceea ce înseamnă că aceste platforme online reprezintă o nouă formă de piață pentru desfacerea produselor și a serviciilor și reprezintă o etapă intermediară între uh, Uh, diferiți actori oferă foarte multe uh, posibilități de alegere și prețuri competitive. Și știm cu toții că platformele online, de asemenea, creează noi modele de uh, business și noi oportunități. IMM-urile pot avea de câștigat de pe urma acestor platforme care oferă un acces la piețele globale fără a avea investiții prea costisitoare în infrastructură. Câteva dintre aceste platforme online propun și servicii colaborative. De asemenea, ne, ne confruntăm și cu o provocare în momentul de față. Potențialul este imens, însă în momentul de față știm că Uniunea Europeană, partea Uniunii Europene pe aceste platforme la nivel global este foarte scăzută. Avem câteva, câteva povești de succes în Europa în acest sens, dar am vrea să fie mai multe. Și Trebuie să ne inspirăm din modelul american. În acest sens, trebuie să promovăm creșterea acestor platforme online în Europa și trebuie să întărim capacitatea platformelor europene de a fi concurențiale la nivel global. Apoi, e nevoie de o încurajare a întregii economii digitale în Europa. În Europa este foarte important să înlăturăm barierele și obstacolele care pot complica felul în care operează aceste platforme în mod transfrontalier, tocmai pentru a desăvârși piața internă. Una dintre prioritățile cheie îl reprezintă încurajarea startup-urilor care doresc să se lanseze pe astfel de platforme și investițiile în startup-uri uh, pot să fie dezvoltate tocmai prin intermediul acestor platforme online în Europa. Europa trebuie să vină de asemenea și cu un mediu de inovare și cercetare foarte prietenos și E clar că cercetarea și inovarea sunt elemente cheie pentru ca noi idei să apară, noi modele de business. Infrastructurile, de asemenea, trebuie să fie actualizate, să, fie, uh, să poată rezista în timp. Este o precondiție pentru a putea oferi servicii pe aceste platforme online. Acum, în momentul în care examinăm regulamentele noastre, eu sincer consider că un element deosebit de important este că n-ar trebui să avem reguli diferite uh, în lumea online și offline și ar trebui ca întreprinderile să fie tratate pe picior de egalitate, online și offline. E nevoie de aceleași reguli și asta ne va uh, oferi o concurență echitabilă. Apoi, e vorba și de noi provocări cu care ne vom confrunta și una dintre ele se află în discuție în momentul de față îl reprezintă și responsabilitatea intermediară. Este foarte bine faptul că și Comisia Europeană a promis să publice un ghid întrumător în acest sens și ar fi foarte important ca aceste platforme online să-și asume mai multe răspunderi ca atare și în mod activ să opereze împotriva unui conținut uh, ilegal sau inadecvat. Reacția lor trebuie să fie rapidă. Deci, acestea au fost primele puncte pe care vreau să le subliniez și ceea ce ar trebui să facem în Europa este că trebuie să creăm un nivel de intervenție echitabil pentru toate aceste platforme online și să creăm un mediu propice pentru investiții investiții care să poată încuraja inovația în Europa în așa fel încât să avem lideri uh, mondiali pe platforme europene. Acum aș dori să știu care sunt contribuțiile dumneavoastră și aștept cu nerăbdare o, o, o cooperare fructuoasă cu toți raportorii din umbră și împreună cu colegul meu, domnul Juva, am hotărât să organizăm o primă ședință în sesiunea plenară din februarie în Strasburg, în așa fel încât să putem aprofunda subiectul și um, acum încercăm să redactăm o primă versiune a raportului data limită fiind 28 februarie, când textul va fi trimis înspre serviciul de traduceri. Deci vom coopera foarte strâns împreună cu domnul Juvan și așteptăm cu nerăbdare să știm care sunt punctele dumneavoastră de vedere pe acest subiect. Mulțumesc! Și acum domnul coraportor, domnul Juvan. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, doamnă președinte. Este un lucru foarte clar. E o adevărată revoluție digitală. Și era digitală nu mai este doar un spațiu pur și simplu pentru a avea schimburi de opinie, așa cum și-au imaginat unii la un moment dat, ci devine un adevărat loc în care se desfășoară puterea, puterea economică, socială, politică și platformele în acest sens au un rol esențial și în mod foarte clar trebuie ca noi să ne punem câteva întrebări mai ales întrebarea pusă de colega mea, Adina doamna Virkunen, și asupra faptului că avem prea puțini campioni uh, pe platforme online în Europa câteva exemple doar, care de fapt par să fi fost uh, uh, o reușită tocmai pentru că n-am avut reguli, nu pentru că am fi avut reguli. Așa că trebuie să ne punem astăzi întrebarea cum vom platformiza, ca să spun așa, economia europeană. Ce fel de modele de business vom promova? Oare reglementarea în vigoare este adaptată? Nu știu. Oare legislația noastră pozitivă este în măsură să răspundă la toate provocările pe care le presupune această revoluție digitală, dreptul concurenței, dreptul social, dreptul fiscal? Legislația în domeniu este adaptată la uh, aceste evoluții și dacă metodele de reglementare nu cumva ar trebui să le punem sub semnul întrebării. În acest sens trebuie să evităm două capcane, două dificultăți. Prima ar fi niște răspunsuri definitive care ar închide orice fel de ușiță pentru flexibilitate pe viitor. Și am avut ocazia să discut cu mai mulți colegi pe această temă. Spre exemplu, o evoluție digitală a societății. În momentul în care am început să lucrăm pe subiect, uh, nu exista cloud cloud computing. Și după trei ani de zile, ce am văzut? Am observat că acest cloud a apărut. Și la începutul muncii noastre în ceea ce privește uh, sfera digitală, am luat niște decizii uh, fără să știm ce va urma ulterior. De aceea spun că, încă o dată, trebuie să fim foarte prudenți cu aceste răspunsuri foarte ferme, care închid ușița unei flexibilități ulterioare. Dar, în același timp, nici nu trebuie să venim cu un raport așa, nici prea cald, nici prea rece, pe undeva călduț. Nu! avem un rol de îndeplinit și anume, mai ales în Comisia pentru Piața Internă, să punem capăt oricăror obstacole, o, să punem capăt fragmentării legislative, să punem capăt unei duble fragmentări. Pe de o parte, o fragmentare între legislațiile naționale trebuie să ușurăm apariția și dezvoltarea unor campioni europeni, eliminând fragmentarea și o altă, a doua fragmentare mai specifică în acest sens, lumea online pe de o parte și lumea offline. Întreprinderile vând atât în lumea offline, dar și în lumea online și n-ar trebui să existe o contradicție majoră între cele două sfere. Iată deci, subliniez acum problemele și evident comisiile noastre vor conlucra pentru a găsi soluții. Încă de pe acum mă bucur și aștept cu nerăbdare contribuția cu raportorii din umbră, cooperarea cu raportorii din umbră, pentru că e clar că trebuie să avem un, uh, un mediu pozitiv și favorabil pentru întreprinderile europene. Mulțumesc! Uh, I think it's good, uh... Mulțumesc! Uh, cred că, într-adevăr, e soluția ideală respectiv ca ambele comisii să se ocupe de un dosar atât de important. Mm, sigur că uh, e vorba de dosare legislative din proprie inițiativă, dar uh, sunt foarte importante. Acum, uh, raportorii alternativi, doi colegi din partea socialiștilor, Jose Blanco López și Sergio Gutierrez Prieto. Ordinea e la latitudinea dumneavoastră, dragi colegi. Muchas gracias, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Săptămâna trecută în comisia noastră la ITRE, de fapt, am vorbit despre economia colaborativă. Și iată că astăzi discutăm despre platforme. Sincer, cred eu că ar trebui să avem un raport comun pe ambele teme, pentru că, după părerea mea, acestea merg mână în mână. Cu acestea fiind spuse, dacă e să vorbim despre platforme digitale, e vorba de ceva care va revoluționa viața noastră. Nu numai în domeniul digital, ci și în mod fizic. Eu cred că Europa nu își poate permite să vadă că ne, să piardă acest, acest tren. Uh, e vorba de o campanie de comunicare. Noi trebuie să venim și să dezvoltăm aplicații. Însă, în ceea ce privește platformele, suntem undeva în urmă. Eu cred că tehnologiile uh, în uh, contextul digital sunt bune, însă nu avem exploatare comercială a ideilor pe care le avem din toate platformele pe care le-am studiat, doar 25 dintre ele, din 156, doar 25 sunt platforme europene. O cotă de piață foarte mică. Asta e o problemă, cred eu. Și prin acest raport trebuie să abordăm problemele din mai multe unghiuri. Mă referam adinaur la economia colaborativă. Acum trebuie să vedem cum vom redefini piața muncii. Trebuie să evităm o precarizare a, a muncii și trebuie să vedem cum anume portabilitatea și identitatea digitală vor fi abordate. În același timp, trebuie să avem o transparență sporită în motoarele de căutare utilizarea de către platformele online a datelor pe care le culeg despre utilizatori, precum și relațiile care există între aceste platforme și cei care uh, uh, furnizează servicii. Trebuie să evităm orice formă de monopol și o deținere ilegală a informațiilor pe internet, uh, precum și o fixare a prețurilor în funcție de datele uh, consumatorilor uh, finali astfel culese. Și aștept cu mare nerăbdare propunerea de text din partea celor doi raportori și aștept cu nerăbdare o cooperare cât mai bună în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte! Înainte de toate, noi din partea grupurilor, grupului socialist din piața internă, din Comisia de Piață Internă, ceea ce ne dorim este să vorbim despre reglementare. E adevărat, acum există o dezbatere în cadrul Comisiei Europene care variază pe bunele practici într-o piață foarte exigentă, în care există o creștere constantă în toate zonele economice dezvoltate din lume, observăm că aceste platforme câștigă din ce în ce mai mult teren Uh, față de economia și comerțul desfășurate în mod tradițional. De aceea noi suntem convinși că trebuie să reglementăm pentru a garanta o egalitate de șanse tuturor. Acum, nu putem să acceptăm ideea că în momentul de față ar exista așa un apel spre autoreglementare din partea pieței. Pentru că uh, agenții economici care intervin au fiecare diferite interese, diferite reguli și s-ar putea să avem un dezavantaj competitiv pentru întreprinderile noastre și s-ar putea să ajungem la situații de abuz. De aceea trebuie să reglementăm, dar să reglementăm în mod inteligent, să se aplice aceleași reguli acelorași agenți economici uh, și să existe o egalitate de tratament uh, în ceea ce privește diferitele întreprinderi uh, și o dezvoltare sustenabilă a acestor platforme. Și, după cum s-a spus deja, un aspect important reprezintă noua economie digitală cu latura economie colaborativă. Acestea se vor dezvolta Însă, ceea ce știm încă de pe acum, că dezvoltarea aceasta se va face doar dacă regulile sunt clare și echitabile, corecte. Și, după cum spuneam, ne așteptăm la o propunere ambițioasă care să încurajeze Comisia Europeană să vină cât mai repede cu putință cu o legislație tot atât de ambițioasă. Pentru că, e clar, nu trebuie să ne pripim, însă cred eu că avem deja deocamdată suficientă experiență, uitându-ne și la alte zone economice uh, din uh, lume, uh, suficientă experiență în Uniunea Europeană, având în vedere că avem și zona euro, pentru a fi în măsură să stabilim niște reguli de bază. Acum, e adevărat că noua economie, economia digitală, poate să ducă la apariția unor noi abuzuri, noi forme de abuz. De aceea noi trebuie să le anticipăm și să le prevedem în reglementare. Uh, față de consumator, față de protecția uh, lucrătorilor și eventual să introducem și un concept de răspundere corporativă pentru întreprinderile care operează pe platforme digitale. Noi suntem de părere că este necesar să reglementăm clar protecția consumatorului. Într-o economie din, pia- din piața noastră unică, într-o economie tradițională, în continuare încă mai avem provocări cu care ne confruntăm pentru a proteja pe deplin consumatorul. E clar că acest lucru va fi și mai pregnant în economia digitală. De aceea regulile trebuie să fie clare încă de la bun început. Cine deține răspunderea? Plecând de la niște reguli de bază tradiționale de protecția consumatorului pe care le avem deja, trebuie să le dezvoltăm și să le aplicăm și platformelor online. Pentru că, e clar, consumatorii trebuie să știe de la bun început care sunt regulile și care sunt drepturile lor lor. De asemenea, trebuie să facem o diferențiere între lucrătorul pe cont propriu și lucrătorul uh, angajat în aceste noi forme de economie colaborativă. Și cred că trebuie să fie reguli clare și să vedem care sunt și regulile de competitivitate și concurență, așa cum spunea și colegul de la ITRE. Și încă alte două aspecte deosebit de importante din punctul nostru de vedere. Uh, foarte important este să vedem problema competențelor e nevoie de um, reguli foarte clare pentru a ști exact care uh, sunt regulile uh, ce se vor aplica atât în materie de fiscalitate cât și în alte domenii, pentru că e clar că vor exista noi capitole, ca să zic așa, fiscale, ce vor apărea și cărora va trebui să facem față. Domnul președinte roagă să ajungă deja la concluzie, pentru că a trecut deja mult timp și fiecare raportor de număr are doar câte trei minute, ați depășit deja cu mai mult de un minut. Trecem acum la grupul ECR. Andalen Van Bosiuț, uh, v-ați uh, așezat într-un loc puțin obișnuit. Mulțumesc, domnule președinte, dar într-adevăr uh, nu stau la locul meu obișnuit în sală. O să vorbesc în limba mea. Eu uh, sunt aici într-o dublă capacitate pentru că fac parte din ambele comisii reprezentate în sală și astăzi uh, aș dori să vă spun că sunt raportor uh, alternativ uh, pentru grupul ECR pentru, uh, pentru comisia ITRE, dar, uh, după cum spuneam, uh, fac parte și din comisia IMCO, uh, deci, uh, mm, aș putea să vă spun că îl voi citi în această dublă competență. Este clar că cu acest document general al Comisiei Europene Comisia încearcă puțin să ia pulsul în statele membre și la Parlamentul European. Comisia își pune întrebări în ce măsură e nevoie de legislație la nivel național sau regional sau eventual și la nivel um, european cu privire la uh, acest subiect. Cred că e foarte important să înțelegem că aceste platforme online uh, nu pot fi toate puse în aceeași categorie. Nu pentru că o companie sau o firmă are activități online, uh, trebuie uh, considerată că toate activitățile sale aparțin în aceeași categorie. De exemplu, Spotify, uh, Amazon, Airbnb și alte firme de acest gen nu pot să facă obiectul acelorași reguli. Multe dintre uh, tematicile legate de platformele online au făcut obiectul uh, unor texte specifice. Directiva privind serviciile vizuale, directiva privind uh, drepturile de autor, pachetele de călătorii, comunicările electronice și așa mai departe. Cred că mm, nu o să vă surprind dacă o să vă spun că trebuie să ne asigurăm că nu cred că ar trebui să legiferăm uh, excesiv pentru a împiedica uh, răspândirea acestor platforme online. Trebuie, trebuie neapărat să încurajăm uh, spiritul antreprenorial în aceste domenii și să sprijinim și sectoarele obișnuite. Așa cum spunea și raportarea, multe platforme online sunt americane și trebuie să recunoaștem că în acest domeniu Europa este mult în urmă și deci trebuie să ne grăbim să recuperăm acest decalaj. Uh, adesea uh, dorim să uh, reglementăm, însă cred că această tendință se poate întoarce împotriva noastră. Trebuie să evităm să reglementăm cu orice preț. Apoi nu cred că ar trebui să copiem uh, activitățile uh, desfășurate uh, offline, online. Să zicem că cineva uh, închiriază o cameră pe platforma Airbnb, nu trebuie această persoană, nu trebuie să fie pusă în aceeași categorie cu proprietarul uh, unui hotel uh, cu 20 de camere, de exemplu. Ar fi uh, o măsură complet uh, deplasată. Uh, Uh, acestea fiind spuse, este foarte important ca platformele online uh, trebuie să își uh, asume și ele răspunderea în ceea ce privește protecția consumatorilor. Astăzi avem un prim schimb de vedere și cred că va fi destul de greu să ajungem la un echilibru, dar aștept cu nerăbdare să cooperăm pentru a ajunge la el. Mulțumim, v-ați respectat timpul. În numele grupului ALDE am un raportor, uh, Cora van uh, Nieuwenhuizen, care uh, reprezintă ambii uh, coraportori. Da, mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, atât doamna Calas cât și doamna Mina nu, puteau să, nu pot să participe la reuniunea noastră de astăzi, deci eu le reprezint pe amândouă. În primul rând, uh, acest raport privind platformele online sosește la momentul potrivit pentru că au uh, loc uh, dezbateri cu privire la legislațiile sectoriale, uh, reforma copyright, noul cod pentru telecomunicații și deci este foarte important pentru grupul ALDE ca activitatea noastră să vină cu principii călăuzitoare și să nu se opună spiritului acestor texte legislative. Într-adevăr, în aceste texte legislative este foarte clar. Um, cadrul pentru comerțul electronic nu ar trebui să fie subminat și mai ales um, articolul 14 privind uh, responsabilitatea uh, limitată și uh, articolul 16 obligațiile de nemonitorizare. Dar cred că um, există probleme în ceea ce privește mm, implementarea acestei directive în, statul me- în statele membre și acest raport tocmai asta poate face să aducă uh, concluzii în ceea ce privește implementarea în a doua jumătate a 2016, Comisia spunea că e nevoie de linii directoare cu privire la responsabilitatea platformelor atunci când lansează măsuri voluntare pentru a combate uh, conținutul uh, ilicit. Și în acest sens am dorit informații suplimentare de la Comisie. Un alt aspect important îl reprezintă transparența și echitatea. Uh, comisia se referă la noua propunere legislativă privind uh, um, uh, protecția consumatorilor, deci um, cooperarea în acest domeniu. Însă, Comisia uh, permite um, folosirea conținutului online în mod arbitrar, ceea ce credem că contravine transparenței și inovării. Și deci avem câteva îngrijorări în acest sens. Noi considerăm că e nevoie de mai multă transparență, mai ales în practicile de tip B2B, uh, business to business uh, online, pentru că multe micro-întreprinderi se bazează pe aceste platforme online uh, pentru a face afaceri și e foarte important ca termenii și condițiile, mai ales în ceea ce privește upgradarea, actualizarea, deci e important ca aceste condiții să fie foarte transparente pentru ca mediul de afaceri să știe la ce să se aștepte când se bazeze pe platformele online. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, ambii raportori uh, sunt uh, dornici să coopereze pe acest dosar. Mulțumesc. Mulțumim, Cora. Pe lista mea trecem la ultimul raportor alternativ, Michel Raymond în numele verzilor. Um, via... Mulțumesc, domnule președinte. Cred, noi, verzi, credem că Trebuie să ne punem o problemă de principiu aici, pentru că există o serie de platforme care dețin acum deja o mare putere de piață și oferă o serie întreagă de servicii care, fără o reglementare a pieții, nu mai pot fi stăvilite. Google, um, Apple, care nu mai este simplu producător de hardware, dețin o putere de piață care și din punct de vedere al uh, politic devine deja o problemă. Dacă venim acum cu o îmbunătățire a reglementării, s-ar putea ca acest lucru să ajute puțin uh, platformele europene, dar nu putem să recuperăm uh, decalajul față de aceste mari platforme dacă lăsăm ca lucrurile să continue așa ca până acum, fără să încercăm să spargem această putere și să ne poziționăm și noi astăzi. Eu cred că este în interesul uh, industriei europene, ci și, și în interesul cetățeanului european, să nu mai permitem o astfel de concentrare a puterii, pentru că ar fi periculos, chiar și pentru procesele democratice, pentru că au o influență și asupra acestora, din câte se aude. Înainte era posibil să creezi uh, servicii publice, uh, Uh, pentru contracararea unor informații astăzi pe internet, această posibilitate nu prea e dată, va trebui să ne gândim cum anume ne poziționăm și intervenim aici. Și cred că trebuie să facem pași decisivi și nu să venim doar cu, să împărțim câteva bombonele pentru firmele europene. Încă o dată, trebuie ca interesele industria europene și a cetățenilor europeni să fie protejată și cred că în această privință ele merg mână în mână. My... Mulțumesc. Nu vă aveam pe listă, îmi cer scuze, spune președintele, doamna Iulia Reda, din partea verzilor uh, și a Comisiei IMCO. Mulțumesc. Domnul Raimond, colegul meu, a spus ceva despre importanța uh, unei teme atât de importante precum transparența și competiția echitabilă, uh, Uh, e foarte important pentru că, într-adevăr, o mare parte din propunerile legislative anotate de comisie în uh, comunicarea privind platformele online, uh, aceste principii au fost prezentate și deja le discutăm la comisii. Avem codul pentru comunicațiile electronice, regulamentul privind viața privată electronică, protecția consumatorului, drepturile de autor și așa mai departe. Deci trebuie să evităm să suprapunem eforturile. Deci dacă vrem plus valoare, trebuie să ne axăm axăm uh, pe inițiativele anunțate pe această comunicare. Comisia vorbea, de exemplu, de crearea uh, unor proceduri de notificare la nivel european pentru a uh, explica explicații cu privire la uh, răspunderea limitată a directivei privind comerțul electronic, apoi să uh, accesul și uh, reutilizarea uh, datelor generate în mod uh, electronic. Și pentru că am avut o cooperare atât de bună între ITRE și IMCO pentru a ajunge la o poziție comună pentru acest raport, cred că ar trebui să ne bazăm pe această uh, Uh, cooperare. Deci uh, am ajuns la poziții, la principii importante. De exemplu, cred că ar trebui să ne axăm pe implementarea și pe punerea în aplicare a legislației existente, mai ales a legislației privind protecția consumatorului, unde avem multe de făcut. Trebuie să ne asigurăm că avem concurență echitabilă între platforme în diverse domenii și apoi că nu există lacune pentru consumatori, că ei pot să uh, se mute de la o platformă la alta. Nu trebuie să existe o distorsionare a pieței prin obligații obligațiile nou introduse care să uh, oblige platformele să, să, acorde subvenții sub, suplimentare. Și apoi uh, responsabilitatea limitată a, din uh, directivă privind platformele electronice. Comisia spunea că nu dorește să se atingă de acest subiect, dar doream să spun cât de important este acest uh, principiu pentru drepturile fundamentale, pentru uh, un internet deschis și pentru inovare și cercetare. Deci dacă vrem să avem uh, platforme europene în acest uh, domeniu care să fie de succes la nivel mondial, dar care respecte și principiul uh, protecției consumatorilor, uh, principiile din directive sunt cele mai importante importante și trebuie să le ocrotim. Mulțumim pentru toată această informație importantă pentru raportorii noștri. Tot ce spuneți, Colegul Dalton s-a mai înscris la cuvânt din partea ECR, este raportor de la IMCO, dar ne-a trimis contribuția colegei Anelin Van Bosiuț. Mulțumesc pentru că mi-acordați din nou cuvântul. Colegul Danton se uh, scuze că nu poate participa la ședința de astăzi. O să citesc uh, intervenția lui foarte pe scurt. Deci, ce dorește să spună raportorilor și comisiei este că comunicarea comisiei a fost uh, binevenită uh, și faptul că a sosit în 2016 a sosit la momentul potrivit. Nu credem că ar trebui să ne uh, pripim cu reglementarea, trebuie să, să evaluăm exista, uh, legislația existentă înainte să introducem noi reguli. O revizuire totală a regulilor actuale ar uh, putea duce la o povară suplimentară pe umerii afacerilor în Europa. Comisia spunea că intenționează să se bazeze pe reguli comparabile dintre servicii comparabile și factorii implicați au, uh, implicat, uh, au interpretat în mod foarte diferit această intenție. Și domnul Danton ar dori să uh, spună ce are de gând să facă Comisia. De exemplu, Airbnb-ul e considerat la fel ca un hotel, de exemplu. Inovarea pro-inovare este foarte importantă pentru că riscăm să scoatem în afara Europei locurile de muncă sau riscăm chiar să creăm o economie digitală neagră dacă nu recunoaștem diferențele între platformele online, așa cum uh, recunoaște uh, propunerea Comisiei. Deci aceste platforme online uh, sunt foarte diferite, au dimensiuni diferite și ajută să creeze o societate a micilor afaceri. Comunicarea nu poate fi văzută izolată, iar măsurile propuse deja de comisie în directiva AVMS uh, introduce prea multă, prea multă povară asupra platformelor. Deci uh, se pare că comisia este mânată de intenții pozitive, dar în uh, comunicare principiile nu sunt atât de bine explicate. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu raportorii și cu raportorii alternativi. Președintele, mulțumesc pentru propunerile acestea foarte concrete, foarte interesante pentru ambii raportori. Aș dori să îi dau uh, președinția doamnei Vicky Ford. Mulțumesc. Anti, Pascal Arimont, Sabine Verheyen, um, Adam Zander, Anne Sander, and myself. If any... Iată care sunt uh, vorbitorii înscriși. Mai dorește cineva să se înscrie? Evelyn Gebhardt? Mulțumesc. Domnul Boni acum. Mulțumesc. Question related to Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește responsabilitatea intermediarilor, cred că se impune să o discutăm și să uh, Uh, introducem și măsuri de autoreglementare pentru a preveni conținuturi ilegale și nepotrivite și practici uh, neconcurențiale. Pe de altă parte, însă, este nevoie să evităm fragmentarea în Europa și să avem reguli stricte pentru autoreglementare și coreglementare pe tot teritoriul Europei. În al doilea rând, trebuie să avem în vedere în acest raport faptul că există multe tipuri de platforme și de aceea se impune atunci când vorbim de platforme în domeniul sănătății, de telemedicină, de pildă, să vorbim și despre chestiuni care țin de securitate, pentru că pentru noi, ca utilizatori ai acestor platforme și pentru evoluția viitoare a acestor platforme, este o temă foarte importantă. Și un ultim punct se leagă de modul în care am putea susține dezvoltarea platformelor educaționale, pentru că acestea sunt importante. Nu sunt sigur că vor necesita reguli speciale, dar dacă tot vorbim de toate tipurile de platforme, trebuie să ținem cont și de acestea și um, trebuie să ne fie clar că nu există o soluție unică care se aplice tuturor. Mulțumesc, domnul Sean Kelly. Mulțumesc și felicitări amândurora pentru realegerea dumneavoastră, domnule Buzek și doamnă Ford. Există, evident, beneficii enorme prin dezvoltarea acestui domeniu. Alt vorbitor a spus că cota de piață a euro, europeană este doar 4%. Este un fel de condamnare a Europei și cei care uh, iubesc Europa trebuie să promoveze platformele, pentru că altfel nu putem spune că am avut succes. Ca și în domeniul uh, schimbărilor climatice, unde avem obiective de reducerea emisiilor și așa mai departe, cred că și aici o să impune să avem uh, un obiectiv uh, similar, să avem 30% cotă de piață până în 2030 și să ne asigurăm că nu introducem obstacole și așa cum au spus antevorbitorii, dacă facem lucrurile așa cum trebuie, putem realiza aceste deziderate. Mulțumesc, domnul Danti. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Eu ca raportor pe economia colaborativă, am avut uh, posibilitatea să analizez uh, acest tip de platforme, care nu se referă doar la atât. Însă am dat și de câteva aspecte problemă pe care cred că trebuie să le analizăm într-o manieră mai generală. În primul rând, concurența și tendența spre monopol care se uh, conturează. Ca pe orice piață, există o tendință spre monopoluri dacă nu se reglementează. Iar pe sistemul platformelor se afirmă un sistem de monopol. Trebuie să ne gândim doar la acele platforme care dețin monopol la nivel global, nu doar la un nivel național, pe anumite sectoare a economiei noastre. Deci, modul în care am putea evita noi ca în uh, economia digitală a platformelor să se creeze platforme și să se închidă piața și să nu mai fie posibil accesul întreprinderilor. De asemenea, online, atât pentru furnizori cât și pentru clienți, reputația reprezintă o valoare enormă. De aceea se impune să avem reguli clare într-o piață, pentru că modul în care se construiește reputația, cu ce tip de algoritmuri și, în fine, dacă această reputație aparține cuiva anume a platformei în sine sau a subiectului, fie că este furnizor sau client, este altă temă importantă pe care trebuie să o analizăm. În Statele Unite mm, se conturează clar că se analizează deja fenomene de discriminare în interiorul platformelor care țin de culoarea pielii, orientare religioasă și așa mai departe. Sunt chestiuni pe care de asemenea trebuie să le am în vedere pentru că vizează libertatea noastră. În ceea ce privește identitatea datelor, platformele știu tot despre noi, ce vrem, ce tendințe avem uh, și e clar că se impune să avem reguli care să garanteze clienților respectiv consumatorilor, că aceste date le aparțin. Sunt provocări importante și se impune ca noi cu toții să privim în viitor, astfel încât și pentru Europa acest sector al economiei viitorului să poată crește. Pascal Arimon. Mulțumesc, domnul Pascal Arimon. Mulțumesc, Vicky. Mm, vorbesc aici în calitate de raportor uh, pentru uh, vânzările online la distanță și în această calitate pot să-mi aduc contribuția și eventual să vin și cu câteva criterii de evaluare. Și în acest domeniu avem de-a face deja cu situații similare monopolurilor sau niște structuri similare monopolurilor și întrebarea este cum anume să ne asigurăm că aceste structuri de tip monopol să nu fie în mână americană sau uh, străină, deci ne-europeană. Cum anume putem crea o piață internă uh, la care să participe și întreprinderile noastre? Eu cred că Nokia reprezintă un exemplu bun de uh, monopol care a dispărut. Și în dosarul pe care îl redactez am um, folosit câteva principii care se pot aplica și platformelor. Pentru că platformele sunt, de pildă, un instrument pentru a vinde mărfuri online. Eu cred că nu ar trebui să existe reguli diferite pentru vânzările online și vânzările în offline. Dar indiferent de ce domeniu reglementăm, eu cred că regulile pe care le stabilim trebuie să fie simple și pe piața digitală. Reguli simple care să fie înțelese de toată lumea pentru a crea condiții egale. Și nu putem face acest lucru decât prin armonizarea acestor reguli, prin uh, impunerea unei reguli pentru 28 de state. Pentru că dacă nu facem acest lucru, îi ajutăm doar pe cei care dețin deja o putere similară unui monopol, pentru că ei se pricep să activeze în mai multe contexte de reglementări, iar cei mici nu reușesc să facă acest lucru. De aceea trebuie ca regulile noastre să fie armonizate și mă uit acum către doamnă Gebhardt, care cu siguranță va avea și dânsa ceva de zis în această privință. Uh, și anume a protecției consumatorilor și uneori avem și divergențe. Platformele uh, în Europa pot uh, veni cu un plus aici dacă organizăm și protecția consumatorilor așa cum trebuie, dar important este ca și consumatorul să-și cunoască drepturile și să le și poată impune. Mulțumesc! Mulțumesc, Sabin Fehan. Da, multe lucruri în ceea ce privește structurile de tip monopol și protecția consumatorilor s-au spus deja, însă aș reveni la relația dintre reglementarea platformelor și directiva e-comerț în ceea ce privește răspunderea. Eu cred că răspunderea în directiva comerț electronic este bine reglementată, totuși trebuie să definim clar de unde începe răspunderea, de unde uh, încep să fie o platformă care răspândește în mod activ conținuturi și până unde sunt doar o platformă pasivă. Eu cred că este important să definim clar aceste lucruri pentru că ar putea fi un sprijin util și pentru alte dosare pe care le prelucrăm în momentul de față. Deci trebuie clarificat de când anume devin un jucător activ pentru acele mărfuri care sunt răspândite prin acea platformă pe care cunoaște acele mărfuri și când sunt doar o platformă online. Și v-aș da doar un singur exemplu. De pildă, dacă fac publicitate uh, țintită pe anumite uh, produse pentru un anume consumator, atunci nu mai pot spune că nu știu care sunt conținuturile și nu știu ce se întâmplă cu ele dacă sunt legale sau ilegale. Eu cred că de pe acum se impune să stabilim niște limite pentru ca și celelalte uh, dosare să poată fi adaptate ca atare. Mulțumesc, Evelyn Gephardt. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori în primul rând, le mulțumesc celor doi raportori pentru excelenta treabă pe marginea acestor dosare și le dau dreptate celor care spun că trebuie să avem grijă să rămânem coerenți în politica noastră. Și asta presupune ca și cele două dosare, platforme și economia colaborativă, să meargă cumva mână în mână pentru că diferențierea dintre aceste două domenii este uneori foarte dificilă și trebuie să avem grijă să nu venim cu incoerențe. Dau dreptate colegului uh, Ariton care a spus că uneori ne certăm în comisia noastră, dar um, îi dau dreptate atunci când uh, spune că toată lumea trebuie să beneficieze de aceleași drepturi, cu condiția ca uh, drepturi în anumite state membre existente deja să nu fie slăbite. Pentru că consumatorii se mișcă și într-o anumită tradiție în ceea ce privește drepturile care le revin și trebuie să avem grijă să nu se pună sub semnul întrebării anumite drepturi care țin de tradiția unui anumit context. Iar um, în ceea ce privește platformele, eu cred că doar atunci putem crea încredere în aceste platforme dacă consumatorii pur și simplu se simt bine să activeze acolo dacă le e teamă, dacă le e teamă că drepturile le vor fi reduse, atunci nu le vor folosi și trebuie să avem în vedere și acest lucru. Sandra. Merci, Madame la Présidente. Alors... Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să insist asupra potențialului imens pe care îl reprezintă economia platformelor online și pe faptul că trebuie, într-adevăr, să avem un cadru și un mediu propice dezvoltării uh, startup-urilor și uh, apariției unor uh, campioni europeni. Dar trebuie, într-adevăr, să lucrăm la încredere și la loialitate. 22% dintre europeni doar au încredere în motoarele de căutare sau în rețelele sociale. Deci miza, cred eu, cheia succesului o reprezintă uh, încrederea. Această încredere în uh, economia digitală ar putea să fie stimulată în diverse moduri, de exemplu, să existe o obligație de informare clară a utilizatorilor cu privire la drepturile care se aplică uh, serviciilor respective uh, în ceea ce privește serviciile de asigurare, de securitate, de asigurare și așa mai departe, Apoi ar trebui să uh, încurajăm și mecanismele de certificare prin comentarii sau avize pentru a stabili reputația online a unei platforme. Și apoi ar trebui să avem o cooperare proactivă a platformelor cu administrațiile. Eu sunt raportor la Comisia de Ocupare pe economia colaborativă și doream să vă spun că, într-adevăr, dacă am putea să uh, încurajăm în mod general uh, dezvoltarea economiei digitale, atunci va trebui să ne ocupăm de competențe pentru a uh, permite cetățenilor noștri, lucrătorilor din Europa, prin formare, prin pregătirea continuă, să dezvolte sau să dobândească aceste competențe digitale atât de necesare. Mulțumesc! Renate acum. Qualche giorno fa Mulțumesc, doamnă președinte. Acum câteva zile s-a întâmplat uh, să asist la inaugurarea la o inaugurare în care a intervenit și domnul Prodi. Vorbea despre dificultățile cu care se confruntă Europa în momentul de față, despre stagnare, despre dificultatea de redresării economice. Însă amintea că marile schimbări în Europa au fost deschise de căi noi. Uh, și aici este vorba de via set, a calea mătăsii în secolul VII, dar și descoperirea Americii. Prodi arăta cum căile lumii moderne ar putea deveni și platformele digitale și semnala că pericolul vine din altă parte a lumii, pentru că rareori este protagonistă Uniunea Europeană aici. Și nu vorbim doar de drepturile consumatorilor, vorbim sau de chestiuni de piață, vorbim de lucruri care țin de putere. Luni uh, va fi ziua protecției datelor, care este intitulată Noua geografie a puterii, care, o de, pe care, care este deținută de cel care co- posedă datele, Mark Zuckerberg, a anunțat că nu va candida peste patru ani la alegerile din America. E surprinzător pentru un băiat atât de tânăr, nu? De acest tip de relație și fenomen în jurul platformelor și a datelor vorbim până la urmă. Nu doar de libertatea de opțiune a consumatorilor. America nu a fost descoperită de un startup uh, uh, pentru că un pescar a avut o bărcuță ceva mai mare, ci pentru că un guvern al epocii respective a decis să facă pasul respectiv. De aceea trebuie să ne întrebăm de ce doar 4% dintre aceste platforme sunt europene. Dacă nu abordăm cu seriozitate aceste teme, cred că ne așteaptă uh, neplăceri mult mai mari. Last speaker on the speakers list is me. Um... Sunt ultima. Mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Uh, practic, uh, există o paralelă foarte mare cu ce facem pentru economia colaborativă și tot ce am făcut pe rapoartele din proprie inițiativă de la Comisia noastră din domeniu. Oportunitățile pentru societate, pentru consumatori, pentru economiile noastre sunt imense. Uh, dacă ne dorim ca acești giganți digitali să crească în Europa, trebuie să ne asigurăm că nu tăiem picioarele copiilor digitali și deci uh, avem nevoie de reglementări corecte în acest timp. Pentru că, într-adevăr, uh, trebuie să ne asigurăm că uh, platformele respecte anumite reglementări. În ceea ce privește răspunderea intermediarilor, am înțeles, bine că e o problemă în domeniul muzicii și a conținutului audiovizual, dar uh, dacă ne uităm la o platformă precum Etsy, uh, conținutul este concret, este tangibil uh, și deci abordarea trebuie să fie diferită. Uh, mai există însă și alte platforme, Facebook, Twitter, uh, Snapchat, uh, care vând altfel de conținut, conținut digital și, practic, trebuie să recunoaștem că aceste servicii nu sunt aceleași. Trebuie să ne asigurăm că uh, cumpărăturile online-offline sunt uh, tratate la fel, uh, beneficiile pentru consumatori uh, Uh, pot uh, să, trebuie să fie aceleași, iar în ceea ce privește metadatele și mai ales în legătură cu ce spunea domnul uh, din spatele sălii, Uh, în Parlamentul nostru am uh, încercat să finalizăm regulamentul general privind protecția datelor. Ne-am uh, străduit foarte mult pentru și sper că toată lumea în Europa va implementa aceste reguli în domeniul protecției datelor. Haideți să încercăm să ne asigurăm că aceste reguli funcționează și nu să le reluăm, să le rescriem, să le recopiem în nou, orice nouă legislativă, inițiativă legislativă pentru că astfel am uh, legat mâinile și picioarele celor care doresc să facă inovare. Da, sunt de acord. Vicky, sunt de acord cu intervenția ta. Noi, uh, legiuitorii, trebuie să creăm uh, condițiile și mediul propice pentru a ne asigura că încurajăm crede, um, creșterea și uh, apariția uh, platforme online noi în Europa. E o răspundere imensă. Nu cred că ar trebui să, să ne grăbim. Să... Sigur că trebuie să mergem repede, dar câteodată e, e greu să mergi prea, adică nu e bine să mergi prea repede să te pripești. Deci, trebuie să creezi ambianța uh, necesară, deci să stimulezi uh, uh, mediul, e mai bine decât să legiferezi. Deci haideți să ne ținem de propunerea care, propunerile care figurează, figurează în rapoartele noastre și ne vom mai întâlni în 20 martie 2017 pentru examinarea proiectului de raport. Cooperarea între raportorii alternativi și raportorul principal este foarte bună. Uh, și între co- co- comisiile noastre constat că există o cooperare nemaipomenită. Uh, deci, iată un exemplu pozitiv că putem crea anumite clastere, hubs de uh, comisii la Parlamentul European, clastere de comisii, pentru că uh, la fel uh, funcționează și Comisia Europeană și trebuie să reacționăm și noi. Iar clusterul nostru cu Comisia IMCO, deci acest cluster IMCO-ITRE este un exemplu nemaipomenit. Deci uh, putem coopera și să facem o propunere fiabilă cu bătaie pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Vicky Ford, prietena mea, prietena mea dragă, uh, succes comisiilor noastre. Deci ne întâlnim în 20 martie. 2017, următoarea noastră reuniune comună. Mulțumesc! Da, confirm și eu, în 20 martie ne întâlnim pentru examinarea raportului. Termenul este 23 martie. Și așteptăm cu nerăbdare să vedem propunerea de raport. Mulțumesc!